de Brexit de ambele părți, dar în special cetățenilor și micilor întreprinderi și, de asemenea, drepturile cetățenilor rămân principala preocupare a acestei, uh, acestui Parlament. Acest acord facilitează uh, retragerea fără precedent ce a spune imposibil de înțeles, retragerea unui stat modern de într-o zonă uh, de liber schimb și de, de legăturile con- construite în 45 uh, de ani, uh, cu cea mai puține, cele mai puține probleme politice. Uh, de asemenea, acest acord reprezintă și o bază pentru viitoarea negocierea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. Și odată ce este aprobat, va deschide ușa unei tranziții de status quo și va da timp pentru negocierea unei relații viitoare. Backstop-ul este o, un instrument de politică temporară, o măsură de ultim uh, uh, instanță care n-ar trebui folosită niciodată, de importantă uh, pentru acest acord și regret că Marea Britanie până acum nu a propus nicio alternativă viabilă care să înlocuiască backstop-ul și să îndeplinească și toate obiectivele acestea. Așteptăm cu răbdare ca acest lucru să se întâmple. Încă mai este o șansă de acord și cred că trebuie să spunem clar că o soluție de tip uh, no deal, deci un Brexit fără acord, va fi în totalitate responsabilitatea guvernului britanic Știm că până și cele mai bune pregătiri pentru uh, un uh, Brexit fără acord nu reprezintă altceva decât un mecanism de reducere a problemelor. Asta nu rezolvă problema cetățenilor, a frontierei irlandeze, a bugetului și spune, dați-mi voie să spun că în ciuda tot, uh, tuturor declarațiilor primului ministru britanic, încă sper că vom avea o uh, Uh, relație bazată pe convergență de reglementare și pe respect reciproc. Îmi pare rău că am uh, depășit. E prea târziu uh, să ne pară rău, dar nu ta. adevărul este că toți am depășit timpul și acum avem 14 solicitări de intervenții. Deci vă rog, chiar atunci când bat cu ciocanul este pentru că vreau să vă cer să tăceți, să nu faceți gălăgie sau să vă opriți din vorbit. Domnul Silvio Parera, Uh, trei minute, domnule vicepreședinte, sunt sigur că veți respecta timpul. Domnule președinte, suntem din nou aici pentru a discuta despre Brexit într-o manieră democrată, liberă și uh, deschisă, așa cum ar trebui să o poată face orice parlament în momente atât de cruciale. De altfel, acest parlament este uh, singurul parlament complet operațional care reprezintă cetățenii britanici astăzi. Uh, rezoluția comună înaintată de socialiști uh, și alte uh, principale grupuri politice demonstrează cât de uniți suntem în a ne stabili pozițiile în legătură cu acest proces regretabil de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Respectăm în totalitate dorința poporului uh, britanic, iar uh, dacă Brexitul totuși iese să se petreacă, ar trebui să se întâmple totul într-o manieră ordonată, pentru că să nu existe niciun acord este cu siguranță cea mai proastă cale prin care se pot petrece lucrurile. Firește, am auzit ce a avut de spus domnul Boris Johnson atunci când spunea că dorește să ajungă la un acord uh, cu Uniunea Europeană fără um, backstop. și că uh, dacă asta nu se întâmplă, oricum Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană la finele lunii viitoare cu sau fără acord. Dar oare uh, domnul Boris Johnson a fost chiar sincer în încercarea sa de a obține un acord în următoarele zile? Dacă ar fi fost sincer, ar fi făcut ceva foarte simplu și anume ar fi înaintat o propunere scrisă în legătură cu uh, niște alternative uh, funcționale și operaționale pentru backstop. Dacă n-a făcut-o, practic n-a dat dovadă că este serios în legătură cu dorința sa de a evita scenariul lipsei unui acord. Deci dați-mi voie să fiu foarte clar. Dacă ar fi ca un, că legat Statele să plece în Europeană fără acord, asta cu siguranță va fi în totalitate răspunderea guvernului britanic și a nimănui altcuiva. Doamnă președinte, atât uh, Camera Comunilor cât și Camera Lorzilor a aprobat o lege care obligă uh, guvernul britanic să ceară o extindere a uh, uh articolului 50 dacă nu s-a ajuns la un acord. Uh, Niciodată n-a existat vreun mandat pentru un uh, no deal oferit de uh, uh, britanici. Acum există practic, uh, uh nici acum nu există un uh, mandat pentru un no deal oferit de Parlamentul Britanic. Prin urmare, mi se, mi se pare foarte clar faptul că Parlamentul European ar uh, putea susține o extindere a articolului 50 pentru a evita un scenariu în care nu există un acord. Modul în care percepem noi situația, e bine, o extindere a articolului 50 uh, este importantă și pentru Regatul Unit, pentru ca acesta să poată găsi o soluție politică, iar atunci când va veni vremea să ofere din nou control oamenilor pentru ca oamenii să aibă un ultim cuvânt de zis în legătură cu Brexitul. Thank you. For one minute. Pentru un minut, doamna Gibson Today we are in danger. Astăzi suntem în pericol, într-un pericol grav. Un pericol la fel de grav pentru Uniunea Europeană cum este pentru Regatul Unit. Pericolul de a permite ca oboseala acestei uh, epopee care nu se mai termină odată Brexitul, această oboseală să ne facă să fim nerăbdători să terminăm odată. Pericolul este la adresa democrației, stabilității, statului de drept, suveranității parlamentelor de pretutindeni, drepturilor cetățenilor. Îndemn acest Parlament să susțină această propunere de rezoluție, să reușim să ne scuturăm de oboseala legată de Brexit, să, să susținem o extindere a articolului, o prelungire a articolului 50 pentru a permite uh, Parlamentului Britanic să aibă timpul necesar pentru a sfida acest uh, viitor dictator care a reușit să pună căluș în gură mm, Parlamentului celui mai vechi din lume. Uh, un Brexit fără acord uh, ar fi un dezastru. Brexitul este deja destul de rău, dar fără acord ar fi un dezastru. E nevoie de timp și merită să ne alocăm timpul pentru a lupta, pentru a opri acest dezastru. Doamna președinte, două minute, domnul Smith. President, uh, thank you, colleagues. Good morning. Mulțumesc, uh, președinte, dragi colegi, Brexitul a fost o frustrare încă de la început și un lucru regretabil. Dintr-o perspectivă scoțiană este și o mare injustiție, pentru că noi am votat să rămânem în familia noastră de națiuni și nord-irlandezii au făcut același lucru. Procesul de pace de acolo este sacru și trebuie protejat. Argumentul uh, acesta arată că Westminster este disfuncțional și nu este adoptat uh, lumii moderne și interconectate în care trăim. Nu vă cer să ne rezolvați problemele noastre interne. Aveți, uh, trebuie să aveți de-a face cu interlocutorii care aveți de-a face. Îmi pare rău că așa e situația, dar cred că trebuie să evităm o greșeală teribilă pentru toată lumea, pentru Scoția, pentru Marea Britanie și Uniunea Europeană aud acest uh, argument că trebuie să terminăm cu Brexitul, să scăpăm de el și să-l să lăsăm în trecut. De asemenea, aud și că v-ați săturat de prostiile britanice și eu, dacă vă consolează cu ceva. Apreciez faptul că vreți un proces ordonat ca să reduceți uh, problemele cauzate de Brexit. Și îmi pare rău, dragi colegi, dar am uh, uh, noutăți pentru noastră. Nu există niciun Brexit bun. Nu există niciun răspuns sustenabil oamenii cu care aveți de-a face, uh, capetele goale din Partidul Conservator au și plecat din, uh, din uh, acest Parlament. Ei nu au niciun fel de plan pentru o relație viitoare, durabilă și sustenabilă. Dacă Brexitul se întâmplă cu sau fără acord, vor folosi asta ca pretext să distrugă uh, totul în Marea Britanie și în Scoția, în uh, Irlanda de Nord, în Anglia și în, uh, va fi dumping social de mediu, Uh, lângă granițele dumneavoastră. Nu există un bun Brexit. Nu există un, un rezultat bun al acestui Brexit. Nu pot susține rezoluția de astăzi în ciuda eforturilor noastre și a bunei noastre credințe. Nu cred că acest acord de retragere va da un rezultat din cauza interlocutorilor noastre. Scoția are nevoie de mai mult timp ca să uh, oprească Brexitul și să-l întoarcă. Dați-ne acest timp. Ați terminat? Întreabă doamna președinte. Ați terminat? Sorry, who was making that comment? Cine a făcut acest comentariu? Intervenție fără microfon. Îmi pare rău, eu controlez lucrurile aici. Mulțumesc. Domnul Beck, trei minute. Um. Stimate domnule președinte, Marea Britanie, în pragul haosului, așa uh, împrăștie groaza mass media în Marea Britanie și dispreț uh, mass media din Germania. Așa cum a fost și toată histeria în jurul referendumului. Dar, într-adevăr, ar fi foarte grav, pentru că Marea Britanie este cea de-a treia piață de export pentru Germania și cea mai profitabilă împreună cu Statele Unite. Pentru restul Uniunii Europene este cea, mai, cea de-a doua piață de desfacere ca dimensiune. Un Brexit fără acord ar putea să ducă la pierderea de zeci de mii de locuri de muncă pentru cetățenii germani, mai ales în industria auto. Și să nu uităm, dispare contribuția neto a Regatului Unit de 10 până la 12 miliarde de euro și costurile acestea ar afecta mai ales uh, țara mea, Germania, care a fost întotdeauna foarte uh, supusă și foarte cuminte. De ce rezistă Uniunea Europeană în fața unui divorț amicabil? Regatul Unit a negociat cu bună credință, poate chiar prea multă bună credință, atunci când a fost de acord cu toate cerințele inițiale ale Uniunii Europene cu privire la calendarul de negociere, la drepturile cetățenilor europeni și la nota de plată pentru divorț. Uniunea Europeană ce a făcut? a venit cu această idee a mecanismului de protecție pentru uh, frontiera irlandeză, uh, așa numitul backstop. Dar cine poate să creadă cu seriozitate că niște verificare la frontieră, niște controle sporadice sau electronice chiar ar duce la uh, reapariția teroarei, terorismului și violenței în uh, Irlanda. Nici măcar Michel Barnier, care încearcă să folosească uh, acest backstop pentru a păstra Marea Britanie într-o uniune vamală permanentă sau pentru a forța un al doilea referendum. Împotriva întregului uh, spectru financiar și politic și împotriva tuturor uh, opiniilor corecte uh, politic, uh, Totuși, britanicii au decis să plece din Uniunea Europeană cu majoritatea de 52 la 48%, exact majoritatea prin care Parlamentul European a confirmat-o pe președinta Comisiei, pe doamna von der Leyen. 17,4 cetățeni, milioane de cetățeni britanici au votat pentru Brexit. Cea mai mare cifră care au votat vreodată pentru ceva în Marea Britanie. Da, Michel Barnier sigur că este un negociator uh, competent și viclean, dar încearcă să reducă Regatul Unit la un stat vasal sau riscă uh, pierderi masive de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Ori una, ori alta, oricare rezultat este inacceptabil. Acum un minut, domnul Lundgren fru talman! brexit präglas i dag av ett ställningskrig mellan storbritannien och. Mulțumesc. Da, este un război de poziție între Regatul Unit și Marea Brit- și Uniunea Europeană acum. Ambele părți încearcă să explice, să-și explice poziția. Și Regatul Unit în anii 50 n-a vrut să devină membru în Uniunea Europeană din aceleași motive care sunt invocate pentru Brexit. Atunci, uh, în 57, uh, Uniunea, Regatul Unit nu voia să devină partea Uniunii Vamale din motive protecționiste, uh, dorea comerț liber, voia concurență mai mare au preferat uh, un acord de asociere, mm, ca și cel, cum era cel cu Suedia atunci. Și acest lucru ar fi necesitat doar câteva sute de angajați, nu mii de angajați. Dar cetățenii britanici s-au exprimat și acum trebuie să recunoaștem voința lor și politica trebuie să o pună în aplicare. Doamna președinte, îmi cer scuze, trebuie să fiu foarte strictă. Doamna Anderson, un minut și jumătate my Irish passport say... Pașaportul meu irlandez spune că este dreptul prin naștere al oricui născut uh, pe uh, insula Irlandei să fie parte din națiunea irlandeză. Cum spune această rezoluție, noi, irlandezii, în nordul Irlandei, uh, avem dreptul la cetățenie europeană acolo unde locuim. Backstop-ul este esențial pentru a preveni o frontieră în uh, Irlanda pentru a uh, proteja economia Irlandei uh, și, uh, practic, noi, în uh, Irlanda de Nord, trebuie spus, am votat să rămânem în European. Acest Parlament uh, uh, recunoaște, cum se spune în rezoluție, legitimitatea uh, ca fiecare să-și exercite uh, libera uh, opțiune în uh, Irlanda de Nord. Uh, Uh, pentru a-și putea uh, schimba uh, statutul, recunoaște acordul din Vinerea Mare în dreptul britanic și irlandez. De altfel, în declarația Consiliului se spune că în cazul reunificării Irlandelor toate uh, uh, regiunile uh, irlandeze uh, vor face parte din Noua Irlandă. Dacă va exista, practic, uh, o majoritate pentru reunificare, în continuare, um, acordul din Viderea uh, Mare va oferi un uh, proces democratic pașnic pentru a se reintegra Irlanda de Nord în Uniunea Europeană. Domnul Farage, mulțumesc. Un lucru este clar. Din tonul moale al lui Juncker și Barnier, suntem foarte aproape de un acord la summitul de pe 17 octombrie și desigur ambele părți vor încerca să prezinte lucrurile ca o victorie în negocieri și să ne reamintească că acest tratat, chiar și fără backstop, este un acord foarte prost pentru Marea Britanie. Ne ține prinși în regulile Uniunii Europene, ne ține sub auspiciile Curții Europene de Justiție și după ce am cedat tot în acordul de retragere, partea cea mai rea este că orice viitoare relație se bazează pe bună credință. Deci noi ne-am pus complet în mâinile dumneavoastră, ne-am pus ne-am lăsat la mila dumneavoastră, dar sugerez că evenimentele pe care le-am văzut în Europa în această săptămână nu indică faptul că există bună credință. Mă refer evident la uh, primul ministru luxemburghez uh, care și-a pus în cap să uh, umilească în mod ritual un uh, prim-ministru britanic și apoi a fost salutat ca un erou uh, de președintele Macron la Elisei ieri. Și asta mi-a arătat foarte clar că faptul că ne țineți prinși în uh, acest mecanism, ăsta a fost obiectivul lui Barnier de la început. Ați spus în această dimineață, să ne țineți în Uniunea Vamală și am văzut de la alți vorbitori astăzi. Temerea este că Marea Britanie scapă din Uniunea Vamală, scapă de regulile de piață și devine mai competitivă și devine mai bogată în afara Uniunii Europene decât în Uniunea Europeană. Mr. Domnule Verhofstadt, nu vrem nimic uh, să avem de-a face cu imperiul nostru european. Singurul mod prin care putem respecta referendumul este un Brexit clar și după ce am făcut asta putem să avem o conversație matură despre comerț și despre calea de urmat. Mulțumesc. Mr. González Pons. Domnul González Pons, un minut și jumătate. Student and started to get involved in Atunci când am fost uh, student și am început să mă implic în politică, mă uitam la Marea Britanie și mi se părea cel mai iluminat exemplu a ceea ce poate fi politica. Însă astăzi nu mai este așa. Democrația în Marea Britanie este doar o umbră a ceea ce a fost din cauza unor politici, politicieni precum Nigel Farage. Și Parlamentul chiar a fost suspendat acest Parlament care în ultimul moment de negocieri, bine, Parlamentul nostru este în acest ultim moment al negocierilor, este deschis. Parlamentul britanic este închis. De aceea, astăzi, cu toții trebuie să vorbim engleză, pentru că nu reprezentăm doar cetățenii europeni, re- reprezentăm și cetățenii britanici. Asta este astăzi Casa Britanică a Democrației. Astăzi, Marea Britanie a fost deturnată de niște politicieni naționaliști care nu pot să vadă dincolo de limitele lor fizice și mentale. Noi am acționat întotdeauna în bună credință, nu am mințit niciodată. Jean-Claude Juncker și Michel Barnier sunt buni negociatori, dar sunt, sunt niște domni. Mă întreb dacă oare premierul britanic poate să spună același lucru despre sine. Noi nu ne-am opune dacă s-ar cere o prelungire, dar am vrea să știm până când și de ce să se prelungească termenul, pentru că nu mai avem timp de pierdut. De aceea îndemn premierul să respecte premierul Marii Britanii, îl îndemn să respecte democrația în Europa, pentru că Brexitul nu mai este doar un dezastru, este cea mai mare greșeală din uh, vremurile curente. Domnul Corbett, două minute. Doamnă președinte, avem o situație politică haotică în Marea Britanie în acest moment, însă colegii n-ar trebui nici măcar o dată, nici măcar un moment să se gândească că actualul uh, premier sau cei de acolo din sală reprezintă întreaga națiune britanică, pentru că nu așa stau lucrurile. Deși domnul Johnson susține că încearcă să găsească un plan, nu a venit cu nicio propunere concretă și uh, ideile lor uneori uh, se conturează um, în niște uh, soluții care n-ar putea funcționa niciodată, astfel încât Marea Britanică se uh, îndreaptă spre o situație fără acord. Însă, practic, Parlamentul Britanic a încercat să se asigure că nu va exista o ieșire fără acord prevăzând o situație în care domnul Boris nu poate să facă altceva decât să, să um, uh, extindă termenul de ieșire. Fiecare uh, partid de opoziție, liberal-democrații, verzii, uh, uh, um, laburiștii, toți își doresc un nou referendum și uh, la un astfel de referendum, uh, având în vedere uh, Uh, că există posibilitatea să existe uh, uh, o ieșire fără acord, e clar care ar putea fi rezultatul. Eu înțeleg că sunteți frustrați, estimați colegi, de premierul britanic și de, de, de ceea ce se întâmplă, însă vă rog să mai aveți puțină răbdare. Un nou referendum se justifică pentru că Brexitul nu se aseamănă uh, deloc uh, cu uh, ceea ce uh, au afirmat cei de acolo în timpul campaniei pentru referendum. Ei au spus că vor fi economisiți bani care ar putea ajunge în sistemul național de sănătate. Nu e adevărat, asta ne costă avere. Spun că ar fi fost bine pentru economia britanică, dar se pare că uh, lucrul ăsta exact uh, pe dos. De aceea, votanții care au solicitat să iasă din Europeană ar avea dreptul să spună nu, nu pentru asta am votat, nu asta mi s-a spus. Prin urmare, poporul britanic ar trebui să aibă o nouă șansă șansă să-și exprime opinia. Prin urmare, oferiți-ne uh, extinderea uh, necesară pentru a putea uh, să ne rezolvăm toate aceste probleme. Mulțumesc foarte mult! Pentru un minut, doamna Long. Doamna președinte, am fost aleasă ca o voce pro-europeană a poporului din Irlanda de Nord, unde majoritatea au votat să rămână în Uniunea Europeană și am fost votată în cadrul alegerilor europene. Ca, uh, caracterul de membru este important pentru noi toți. Identitatea europeană este o identitate comună care ne unește pe toți, uh, naționaliști sau nu. Acordul uh, din Vinerea Mare s-a bazat pe principiile europene de interdependență și cooperare și trebuie protejat. Totuși, guvernul nostru, susținut de uh, uh, loialiștii irlandezi, refuză să ne asculte. Uh, Uh, loialiștii s-au opus în 1999 uh, și nu vorbesc în numele majorității nici acum și nu au vorbit nici atunci. Nu, pot, nu poate exista un uh, Brexit bun, dar un Brexit fără acord va fi catastrofal în Irlanda de Nord ignorați pe cei care spun că no deal nu pune nicio problemă. Cei care sunt acolo lângă frontieră știu că este adevăr, a, diferit. Parlamentul Britanic încearcă să evite un Brexit fără acord și noi trebuie să le dăm timpul necesar ca să aibă succes și apreciem a, a, a, răbdarea noastră. Brexitul ne va afecta viitorul tuturor și trebuie să-l facem corect, nu doar să-l facem pur și simplu. Um, rog mai ales această parte a Parlamentului, dacă aveți conversații când vorbește cineva, încercați să uh, uh, șoptiți, pentru că e deranjant. Și asta se aplică tuturor. Și acum dau cuvântul uh, doamnei uh, uh Scott Cato. Brexit has been about control. Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început, Brexitul s-a referit la control. Însă, în loc să preia controlul uh, Regatului Unit, Johnson și ai lui n-au făcut decât să piardă controlul. De aceea e uh, un abuz de putere nemai văzut din secolul al XVII-lea și de aceea îi este rușine să apară în fața publicului, cum am văzut și la Luxemburg. Ce înseamnă să reluăm controlul? Trebuie să reluăm controlul uh, de la reprezentanții noștri în Parlament, de la funcționari, de la cei care susțin statul de drept. Brexitul nu a acordat oamenilor sau Parlamentului controlului, ci unor oligari bogați care vor să nu mai plătească impozite și corporațiilor globale care vor să submineze drepturile oamenilor și planetei. De aceea, Președinta intervine, vă rog să uh, citiți puțin mai rar pentru interpreți. Da, de aceea drepturile și standardele, drepturile oamenilor, cetățenilor, lucrătorilor și standardele de mediu, standardele sociale sunt foarte importante. Nu putem să permitem situația în care Uniunea Europeană devine un paradis fiscal sau un loc unde se practică dumpingul. Uh, din păcate, 5 milioane de cetățeni au pierdut controlul asupra vieții lor și acum sunt folosiți așa ca jetoane în uh, această negociere, în timp ce ei fac tot ce pot să se mențină pe linia de plutire. Uh, reglet, regret uh, această situație. Situația din țara mea este, ca, este haot, este un haos și democrația este testată, este așa undeva la limita uh, rezistenței. Și de aceea privim către Consiliul European să, acorde unui, să, să ne acorde timpul de care avem nevoie pentru a permite forțelor democratice din Regatul Unit să preia controlul din nou și pentru că doar noi oamenii putem să rezistăm tiraniei lui Johnson și al, alor lui. De aceea avem nevoie de timp pentru a prelua din nou controlul de la oligari, de la uh, cei bogați. Doar oamenii sunt cei care pot să mai oprească acest uh, coșmar al Brexitului. Two minutes, Mr. Madison. Pentru două minute, domnul Madison. Mulțumesc. O majoritate istorică, acum doi ani, în iunie, a hotărât ca uh, Regatul Unit să iasă din uh, Uniunea Europeană. Uh, popor, poporul din Regatul Unit a fost destul de multă vreme ținut ostatic de uh, elita uh, bruxeleză și e timpul ca asta să se oprească. A trebuit să reținem cu toții faptul că oamenii sunt cei care reprezintă sursa puterii celor care legiferează. Adesea însă politicienii uh, uh, tind să uite toate aceste uh, aspecte. Cu toții vorbim despre democrație și stat de drept, însă adesea în curtea noastră nu suntem la fel de atenți la aceste aspecte. Întotdeauna Uniunea Europeană uh, a fost însoțită de această posibilitate de a fi părăsită, însă trebuie să reiasă clar faptul că politicienii fac tot posibilul pentru ca um, um, Regatul Unit să nu poată uh, părăsi Uniunea Europeană. Toți cei, uh, toți vărhoștatii acestei lumi uh, ar încerca să mai țină cel puțin încă pentru 5 ani o statică Marea Britanie în Uniunea Europeană. Camera Comunelor în mod constant uh, subminează pe premierul Johnson cel mai uh, recent uh, prin faptul că nu a permis ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord. Popoarele europene nu vor fi reduse la tăcere și nici noi nu vom putea fi împiedicați să plecăm. A sosit vremea să-i ascultați pe oameni și să respectați suveranitatea națiunilor și să uh, puneți în practică ceea ce predicați. Mulțumim, domnul Zahadril, acum pentru un minut. Six weeks to... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mai sunt șase săptămâni până la Brexit. Dacă nu se întâmplă nimic, Marea Britanie pleacă din Uniune pe 31 octombrie fără acord. Dar totuși mulți oameni din acest Parlament fac o greșeală crezând că avem uh, un acord și că doar niște uh, oameni care creează probleme din Marea Britanie blochează acest acord și că trebuie aduși la o idee mai bună. Dar nu e adevărat, nu avem un acord, avem un proiect care de trei ori a fost respins de Camera Comunelor și pe care guvernul legitim britanic nu l acceptă. Se spune că e nevoie de doi oameni ca să danseze, dar din păcate se pare că noi dansăm singuri în cele mai multe cazuri. Și percepția mea este că acest Parlament trebuie să ceară Consiliului să dea mandat Comisiei Europene să renegocieze, pentru că altfel în șase luni nu o să avem niciun acord și vom avea consecințe foarte grave pentru economiile noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Flanagan. Un minut. În primul rând, trebuie să înțelegem cum funcționează microfoanele aici. Da, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să respectăm pozițiile oamenilor, să respectăm faptul că oamenii aceștia au votat să plece. Cei care au votat să plece trebuie să respecte că acest lucru cauzează probleme masive pentru oamenii de la frontieră singura soluție viabilă în momentul de față este backstop-ul, mecanismul de protecție. Dacă părăsim Uniunea Europeană fără un acord, atunci principiul solidarității va fi pus la încercare. Și Jean-Claude Juncker ne vorbește despre solidaritate exporturile din Irlanda, un sfert de milioane de tone de uh, carne de vită către uh, Uniunea Europeană. Uh, și ne temem foarte tare să pierdem uh, această piață de desfacere. Ce vom face dacă Regatul Unit iese așa fără un acord? Trebuie să găsim o piață nouă. Peste 300 de mii de tone de uh, carne de vită din, au venit din Mercosur la noi anul trecut. Și Phil Hogan, noul comisar pentru comerț, trebuie să reducă aceste exporturi în cazul unui, unei ieșiri fără acord. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Dodds, două minute. President, firstly, I would like... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să-mi reafirm Uh, credința că o ieșire ordonată este calea cea mai bună și de preferat pentru Uniunea Europeană, pentru Regatul Unit și mai precis pentru vecinii noștri din uh, uh, Irlanda. Întotdeauna am crezut că este în interesul nostru să facem astfel și vom munci pentru acest obiectiv. Însă, acest acord de retragere nu trebuie să dăuneze Constituției și integrității teritoriale a Regatului Unit și locului Irlandei în Regatul Unit. Acest acord trebuie să treacă și de testele uh, democratice. Backstop-ul însă pune în pericol aceste principii fundamentale. Acest lucru a fost confirmat deja de mai multe ori uh, și în această dimineață chiar s-a făcut trimitere la uh, acordul uh, de la Belfast de uh, către uh, președintele Comisiei și de către domnul Barnier. Practic, acest acord uh, respectă tradițiile uh, din uh, cele două Irlande, adică cetățenii trebuie să fie ascultați și înțeleși în egală măsură. Um, fostul premier irlandez, care este și arhitect, unul dintre arhitecții acestui acord, a spus că orice soluție trebuie să includă Uniunea la nivel de oameni, pentru că Haideți să fim sinceri, uh, asta este în beneficiul uh, tuturor. S-a trimis o scrisoare care a dat naștere punctului 5 din rezoluție, care însă n-a fost uh, semnat sau susținut de niciun membru irlandez al unioniștilor. Însă, Susținerea s-a făcut pe o platformă care respingea uh, backstop-ul. Se pare că 81% dintre unioniști sunt împotriva uh, backstop-ului. Există o problemă democratică cu acest mecanism, domnule Barnier, iar dumneavoastră nu vă puteți spăla pe mâini de asta. Uh, nu doar că Irlanda de Nord nu va mai avea putere de reprezentare, îmi pare rău, doamnă Dodds, spune doamna președinte, trebuie să fiu foarte strictă cu timpul. Domnul Tajani, acum pentru un minut și jumătate. La Comisia Afaceri Constituționale, că o onore... Doamnă președinte, Comisia AFCO, Comisia de Afaceri Constituționale a Parlamentului European, pe care o prezidez, a decis că este o mare onoare să putem exprima opiniile cetățenilor britanici și a celor din Irlanda. De aceea am ascultat cu atenție opiniile cetățenilor britanici și irlandezi și considerăm că este important să vorbim și pentru cei 600.000 de italieni și pentru ceilalți cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie. Deci trebuie să vorbim în numele tuturor cetățenilor și ale cetățenilor britanici din Uniunea Europeană, în numele cetățenilor irlandezi, dar și în numele cetățenilor europeni care locuiesc în Regatul Unit. Uh, pentru că noi suntem instituția care ar trebui să reducă distanța între cetățenii europeni și uh, Uniune. Și am încercat să facem acest lucru în Comisia AFCO. Am examinat cu atenție problema frontierei irlandeze și e foarte important să atragem atenția oamenilor asupra acestui subiect pentru că este problema cheie. Trebuie să găsim o modalitate prin care să uh, întărim principiile din acordul de pace din Vinerea Mare și de asemenea trebuie să susținem principiile aranjamentului uh, așa numit backstop. Forțele de securitate sunt foarte îngrijorate despre cum vor putea proteja această frontieră dacă ea va fi o frontieră flexibilă. La fel, uh, există un risc potențial Uh, de exemplu, al unei noi epidemii uh, a bolii vacii nebune și mai departe. Deci realitatea este că agricultura și industria uh, suportă riscuri serioase, ca să nu mai spun oamenii noștri. Mulțumesc un minut, domnul Benefei. președinte. Siamo vicini al 31... Mulțumesc, domnule președinte. 31 octombrie este o dată care se apropie și premierul Johnson nu a făcut niciun fel de propuneri politice care să poată fi dezbătute de liderii europeni. Și de aceea, acum, riscăm o ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană fără un acord. Sigur că e o opțiune preferată de conducerea Partidului Conservator, dar opoziția condusă de Corbyn a întreprins mai multe inițiative pentru a uh, Um, evita cu succes un astfel de dezastru. În această dezbatere vreau să apăr pe cei 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc și lucrează în Regatul Unit, printre care 700 de mii de italieni, cetățeni italieni, care continuă să facă afaceri, să-și aducă contribuția la bunăstarea Regatului Unit. Dacă Regatul Unit uh, Um, ar cere un, o prelungire, eu nu aș fi pregătit să eu acord, doar ca un instrument pentru a evita o ieșire fără acord. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelleher. Un minut. Aș dori să susțin rezoluția și spunând asta și că accept decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană, însă există aici și o obligație pentru Regatul Unit de a accepta faptul că un proces uh, democratic uh, uh, a avut loc în 98 în insula Irlandei, când oamenii din nord și sud au susținut în mare majoritate acordul din Vinerea Mare și aici vorbim practic despre economia Irlandei. Și ca să vă dau un context, uh, uh, stimați colegi, zi de zi oamenii traversează o uh, frontieră invizibilă și își văd de treburile lor. În cazul Brexitului e clar că această libertate ar putea fi afectată. Libertatea de a trăi o viață socială, culturală, sportivă și așa mai departe. În contextul acestei dezbateri dar susțin această rezoluție și solicit Regatului Unit să accepte faptul că are și responsabilități și acelea de, adică de a susține acordul din Vinerea Mare, reținând faptul că vorbim până la urmă despre un proces de pace. Adică eu accept faptul că Regatul Unit dorește să părsească Uniunea Europeană, însă mă aștept uh, ca Regatul Unit să-și facă um, datoria și să onoreze acordul din uh, Vinerea Mare. Doamna Evans, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, am reprezentat uh, țara Galor în acest parlament timp de 20 de ani. A fost cel mai mare privilegiu al vieții mele și cea mai mare provocare. Dar acum ne confruntăm cu momentul cel mai uh, dificil. Westminsterul uh, a trădat uh, țara Galilor, nu mai lucrează pentru popor, este un parlament doar cu numele. Dar vă cer să ne uităm și la alte lucruri care se întâmplă. În ultimele luni, am mărșăluit cu mii de oameni din toată țara Galilor în susținerea independenței și acest, această susținere crește. 40% dintre oameni acum spun că ar susține independența galeză dacă asta ar însemna că uh, țara Galilor ar putea rămâne în Uniunea Europeană. Avem dreptul să ne Uh, uh, decidem propriul viitor. Pentru a rezolva criza actuală trebuie să întoarcem lucrurile la popor printr-un nou referendum și avem nevoie de timp să facem asta. Voi continua să uh, lucrez pentru asta și pentru viitorul țării Galilor în Europa. Mulțumesc foarte mult! Domnul Velinski, un minut. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi, în primul rând, să exprim neînțelegerea față de faptul că doi mari negociatori uh, Uniunea Europeană și Regatul Unit, care fiecare spune despre sine că ar, fi, ar avea o mare influență în lumea vestică, nu sunt în stare să pună în aplicare un uh, vot foarte clar la un referendum. Sunt două tabere. Unii spun Brexitul este ceva bun, ceilalți spun Brexit este ceva, Brexitul este ceva rău. Uh, opinia mea este că nu contează ceea ce spuneți, nu contează nici ceea ce spun eu. Singurul lucru important este ce a decis o majoritate a poporului britanic și este obligația noastră sfântă să uh, dăm dovadă de respect față de o majoritate britanică care a decis, folosiți timpul până în 31 octombrie, veniți unii în întâmpinarea celorlalți, reușiți să uh, negociați un rezultat care să fie profesional corect și terminați odată cu acest teatru. Uh, mulțumesc. For one minute, Mr. Bourgeois. Un minut, domnul Bourgeois. Onze grup mag... Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Grupul nostru, uh, nostru nu face parte din uh, uh, grupul axat pe discutarea Brexitului. Aceasta este o problemă în sine. Însă delegația noastră oricum va susține această rezoluție pentru că noi credem că trebuie făcut tot posibilul pentru a obține un acord. Credem că negociatorii noștri ar putea lucra în continuare într-un anume spirit de deschidere pentru a se asigura că asta se va petrece s-ar putea să obținem câte ceva în ceea ce privește backstop-ul și uh, piața uh, internă, precum și integritatea uh, ei. Domnul Barnier, pe bună dreptate, a spus că miza este mai mare decât comerțul și aș dori să subliniem acest lucru. Vorbim la urmă despre apărare, cercetare și inovație, cooperare universitară, economia albastră. Uh, deci tot felul de uh, măsuri de sprijin, fondurile de globalizare, sunt foarte multe uh, aspecte și nuanțe ale acestor probleme. Multe dintre companiile din Olanda nici măcar nu au 50 de lucrători. Mulțumesc! So easy to pretend as... Mulțumesc. Cred că e ușor să te prefaci, așa cum au făcut mulți oameni aici, că Brexit e doar problema britanicilor nebuni. Brexitul este despre eșecul uh, ideologiei neoliberale din instituțiile liberale europene adusă aici de tratatul de la Nisa și de la Lisabona și, ironic, și aceeași ideologie pe care au clasele conducătoare britanice. E vorba de privatizarea și subminarea serviciilor publice. Uh, situație care se întâmplă în multe țări din Uniunea Europeană. Haideți să nu mințim. E și o problemă de democrație. Știți ce? Marea Britanie poate că nu e într-o situație democratică prea bună, dar nici Uniunea Europeană nu e. Deci, uh, deși mie nu nu îmi place deloc uh, faptul că nu-mi pasă că establishmentul britanic uh, uh, se canibalizează. Noi, cei din Irlanda de Nord, trebuie să ne trăim viețile și nu putem avea o frontieră dură, nu trebuie să fim sacrificați. Dacă oamenii de aici chiar cred în solidaritate și într-o Europa pașnică și uh, în justiție socială, trebuie să adaptăm acest uh, rol și să abandonăm uh, neoliberalismul. Domnul uh, Dobnei, un minut. Today, about Emperor Verhofstadt's plan am auzit multe astăzi despre uh, modul în care împăratul Verhofstadt își dorește să uh, construiască un uh, nou imperiu. Până la urmă, deși a comparat pe Boris Johnson um, doamna Doubtfire, dânsul este Dark Vaderul acestei lumi. Acum 75 de ani, strămoșii mei au luptat și au murit pe teritoriul european uh, luptând cu fascismul. Astăzi suntem aici să eliberăm Regatul Unit de Uniunea Europeană. În ultimii trei ani, în ciuda faptului că s-a cheltuit uh, un miliard de uh, lire pe lună pentru calitatea de membru, n-am primit nimic în schimb. Acest teren de acțiune echitabil nu există. N-am vrea să jucăm fotbal împotriva dumneavoastră, pentru că meciul ar fi aranjat, domnule Barnier. Astăzi uh, ne așteptăm uh, să votăm uh, o rezoluție care spune că Brexitul este un eveniment regretabil. Haideți să vă spun ceva într-un limbaj pe care ați putea înțelege, domnule Barnier. Je ne regret rien. For one and... Domnul Kelly, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În timp, istoricii ar putea ajunge să descrie Brexitul ca uh, The Incredible Sulk, incredibila supărare pe care a făcut-o uh, incredibilul Hulk și care a decis să iasă din Uniunea Europeană orice ar fi la 31 octombrie, fără să se uite la consecințele asupra oamenilor, asupra prosperității sau asupra păcii în Irlanda. Și din acest motiv, noi în Irlanda suntem recunoscători pentru solidaritatea de care a dat dovadă celelalte 26 de țări membre și care a fost exprimată atât de bine de domnul Juncker și domnul Barnier. Domnul Juncker a spus că uh, sunt solidari cu cele mai afectate state și vor da dovadă de unitatea de scop. Nu se poate spune mai clar acest lucru. Domnul Barnier a subliniat nevoia backstop-ului, a mecanismului de siguranță. Mai există și o altă consecință a Brexitului și anume, după acordul din Vinerea Mare, relația dintre Irlanda și Uniunea Europeană s-a dezvoltat și a devenit mai strânsă și, din păcate, acest lucru a fost înlocuit acum de tensiuni și suspiciune și sper că, totuși, dacă Regatul Unit cere o extindere a articolului 50 și sunt încurajat de ce am auzit astăzi aici, sper că aceasta va fi oferită. Numai dacă Asta se face pentru a permite domnului Johnson să se gândească la numeroasele soluții pe care a spus că le are privind backstop-ul și să dăm timp uh, poporului britanic să preia controlul de la uh, uh, adventurierii Brexitului. Mulțumesc. Mulțumesc. Timpul nostru a expirat, spune doamna președinte. Doamna Barley, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt cetățean britanic și german și Brexitul este un subiect foarte emoțional pentru mine, ca și pentru mulți colegi. Partea cea mai emoțională este mecanismul de protecție, backstop. Se spune foarte rar că acesta este doar un mecanism temporar până când se semnează un acord final. De ce e așa o problemă, deci? Din cauza unei lipse de încredere pe care o vedem foarte clară. Foarte clar astăzi. Unii se tem că vor fi abandonați uh, pentru totdeauna și în același timp uh, Uniunea Europeană dorește garanții că nu va exista o frontieră dură între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Uh, Eh, nu e vorba doar despre Regatul Unit, ci și despre Republica Irlanda și avem tot dreptul să discutăm acest lucru pentru că Republica Irlanda va rămâne în Uniunea Europeană. Deci ce putem să facem? Păi tocmai opusul a ceea ce spun anumiți politicieni în Marea Britanie și aici. Adică să fim tot mai agresivi, să folosim metafore de război. Spun acest lucru în calitate de cetățean german și britanic. Nu, trebuie să rămânem vecini, buni vecini, în pace. Mulțumesc! Un minut, doamna Loazo. Aș dori să mulțumesc lui uh, Jean-Claude Juncker și lui Michel Barnier că s-a aflat astăzi aici în fața noastră, în fața Parlamentului, care are privilegiul de a vă asculta și de a dezbate despre Brexit uh, fără ca uh, cineva să încerce să, suspină, să suspende. Noi ne vom asuma responsabilitatea, nu vom accepta niciodată să aducem uh, prejudicii insulei Irlandei. Uh, Uh, printr-o reîntoarcere a violenței. Nu vrem să aducem prejudicii nici integrității și solidității Uniunii Europene. Niciodată nu uh, vom pune în discuție dreptul cetățenesc, uh, pacea, interesele cetățenilor europeni. Parlamentul European poate să funcționeze, însă asta nu înseamnă că putem spune chiar ce vrem. Până la urmă, trebuie să înțelegem că există o prietenie și un respect pe care îl nutrim pentru poporul britanic dacă um, Regatul Unit va solicita uh, o extindere um, în mod, cu motiv, motive temeinice, o vom uh, uh, lua în calcul. Situația existentă oricum nu poate să persiste la nesfârșit. Până la urmă, așteptăm doar respect din partea Regatului Unit, în măsura în care îl purtăm și noi, dar respectul presupune să îți spui adevărul. Mulțumesc, domnul Caf, pentru un minut. I heard ieri l-am uh, ascultat pe domnul Barnier vorbind despre o pace fragilă. El vorbea despre faptul că s-a întâlnit cu femei din Irlanda care trec frontiera în fiecare zi ca să lucreze. Și ele au spus, nu vrem ca problemele să înceapă din nou. Fac apel către domnul Farage și către domnul Johnson. Mergeți la frontieră ascultați aceste femei sunt, și poveștile lor sunt uh, reale și emoționante. În Irlanda de Nord, tensiunile sunt întotdeauna prezente. Violența nu e niciodată departe. Colegii mei uh, irlandezi, Claire Bailey și Vincent Martin, au experimentat acest lucru la prima mână. Ei au propus un vot de conformitate pentru cei care locuiesc în uh, Irlanda de Nord înainte ca Marea Britanie să iasă din backstop, să pună întrebarea poporului din Irlanda de Nord. Să avem cei mai buni din ambele luni sau să rămânem în Marea uh, Britanie? Uh, haideți să credem în uh, miracole, haideți să credem că putem ajunge pe țărmul celălalt. Trebuie să credem în miracole și să nu pierdem speranța că se poate găsi o soluție. Thank you, Mr. Koff. And... Mulțumesc, domnule Koff și vă susțin alegerea uh, citatului din poezie pe care l-ați avut. Un minut, domnul Rinaldi. Grazie, președinte. Sentendo i colleghi in aula... Mulțumesc, domnule președinte. I-am ascultat pe colegii noștri care au uh, luat cuvântul în timpul dezbaterii și îmi dau seama că există un consens pentru a permite un nou referendum în Regatul Unit până când obținem rezultatul, pe care îl vrem. Dar nu așa funcționează democrația. Atunci când Ursula von der Leyen, de exemplu, a fost aleasă cu nouă voturi diferență sau ceva de genul ăsta, nimeni n-a spus că mai trebuie încă uh, un vot. Nimeni nu a spus că nu este de acord. Vreau să vă reamintesc, deci, care este situația. Uh, în contextul Uniunii Europene, nu putem să penalizăm uh, Regatul Unit uh, pentru că vrea să plece. Către cine vom mai vinde um, um, uh, fami- mașinile, produsele electrice, uh, produsele agricole? Haideți să ne suflecăm mânecile și să găsim o propunere constructivă de a soluționa problemele atunci când a, au trebuit sprijinite băncile, s-au ținut ședințe peste noapte și imediat s-a găsit o soluție. Dar în ceea ce privește situația Brexitului, se pare că nu există voință politică pentru o soluție. Mm, cer scuze, spune președinta, v-am tăiat microfonul. Pentru că vi s-a terminat timpul, domnul Giambațchi, acum un minut. Domnul președinte, să nu certau се перспектива за излизане на Великобритания. Mulțumesc, domnul președinte. Este evident și din ce în ce mai clar faptul că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană fără niciun acord, ori asta în detrimentul tuturor. Exporturile noastre de bunuri și serviciuri vor avea de suferit, pacea din Irlanda de Nord va fi pusă sub uh, uh, amenințare. Însă, uh, în continuare regatul Regatului va fi partea NATO și unul dintre partenerii noștri cei mai uh, importanți. Trebuie găsit o soluție pentru problema din Irlanda, iar uh, liderii Uniunii Europene trebuie să înțeleagă că uh, backstop-ul, așa cum îl propune acum domnul Barnier, nu este acceptabil pentru partenerii noștri britanici. Nu putem decât să încercăm să obținem un acord corect doar odată ce acest mecanism va fi uh, eliminat, pentru că altfel punem, uh, supunem la risc uh, nu doar economia uh, uh, europeană, ci și încrederea unei dintre cei mai importanți parteneri pe care avem. Doamna Rodriguez. Para España, el Brexit es un estado transitorio. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru Spania, Brexitul este o perioadă de tranziție care nu ne dă nimic util. Gibraltarul se confruntă cu o situație potențială catastrofală, Brexitul amenință frontiera între Gibraltar și Spania. Acum cam 20.000 de oameni traversează acea frontieră în fiecare zi, sunt muncitori transfrontalieri, nu există niciun plan de urgență pentru ei în acest context și nu știm cum o să ne asigurăm că uh, permisele lor de lucru sunt valide, cum vor fi afectate pensiile și salariile lor, cum vor fi afectate drepturilor. Dacă va fi un Brexit fără acord, vor fi cozi enorme, vor fi probleme legate de provizii, de medicamente, întreprinderile vor avea probleme, turismul va avea probleme. Situația acum este că nimic nu funcționează. Trebuie să se uh, manifeste o uh, Uh, înțelegerea responsabilităților. Mulțumesc. Mulțumesc. Știu că vă pun sub presiune pe toți, uh, începește timpul, dar vă rog să vorbiți un pic mai rar, pentru că interpreții uh, nu reușesc să țină pasul, deși fac o treabă excelentă și poate încerca să spuneți mai puțin pe unitate de timp. Domnul Foreman. Domnul președinte, stimați eurodeputați, e primul meu discurs, discurs în această cameră și sper că și ultimul. Când am intrat pentru prima dată în această clădire, am văzut un panou uriaș. Un panou în care se vorbea despre alegeri libere și corecte. Dar vă întreb care este rostul unui astfel de alegeri dacă rezultatul nu este respectat? Care este rostul alegerilor libere dacă perdanții refuză să accepte situația? Care este scopul? Care este rostul alegerilor dacă libertatea și corectitudinea sunt sacrificate pentru că elitele cred că ei știu cel mai bine? Doamnă președinte, Uniunea Europeană consideră că uh, ține sus torța libertății în lume. Dar ce rost are toată asta dacă disprețuiește votul democratic al propriilor uh, cetățeni? În câteva săptămâni, pre- premierul Johnson, prietenul meu, s-ar putea să fie forțat să ceară o prelungire a termenului uh, pentru articolul 50. Dacă Uniunea Europeană crede într-adevăr în democrație, trebuie să respingă această cerere, chiar dacă nu-i place rezultatul. Dacă crezi în democrație, trebuie să-i susții pe britanici, care vor de mult să plece din Uniunea Europeană. Președinta, îmi cer scuze. V-am tăiat microfonul, dar ați depășit timpul. Un minut și jumătate. Acum domnul Belami. Derrière les éclats de voix de ce matin dincolo de tot ce s-a spus în această dimineață, există clar riscuri pentru uh, țările noastre. Guvernul britanic a ales să părăsească Uniunea Europeană, ori această alegere trebuie respectată. Dialogul din această dimineață ar fi fost util dacă s-ar fi uh, axat doar pe comentariul vieții politice din Regatul Unit. După cum vă amintiți, domnule negociator, uh, ați spus că trebuie să rămânem vigilenți și concentrați la esențial și anume protejarea intereselor tuturor cetățenilor. În cazul ieșirii fără acord a Regatului Unit, cu toții devenim mai vulnerabili în fața amenințărilor care vizează securitatea și mai fragil în ceea ce privește capacitatea noastră de apărare. Cooperarea cu vecinii noștri britanici este un element esențial pentru uh, forțele uh, polițienești, pentru forțele armate. Cu siguranță uh, trebuie să acționăm mai eficace împreună pentru a face față amenințării teroriste și pentru a ne proteja interesele strategice. Clar, economiile noastre vor fi afectate într-un context deja dificil și aș dori să vă atrag atenția mai ales la uh, costul important pe care reprezenta o ieșire uh, fără acord pentru statele uh, apropiate uh, mari britanici, printre care uh, Franța, care în caz de no deal ar putea trebui să um, gestioneze o frontieră cu um, Regatul Unit. Sectorul pescuitului din nou ar reprezenta o problemă pentru că închiderea apelor de către Regatul Britanic ar reprezenta o mare problemă pentru noi. Cetățenii așteaptă de la noi un singur lucru, să fim responsabili și uh, pot să spun că mi se pare că aș putea fi surprins de modul în care uh, uh, o evoluează de, uh, discuția noastră. Noi ar trebui să ne axăm pe elaborarea unui acord acum și aici, Michel, contăm pe tine. Mulțumesc foarte mult. Doamna Guillaume, uh, un minut. Au milieu de l'incertitude sur les options sorties de l'Union européenne. Dincolo de incertitudinea privind uh, ieșirea Marii Britanii și comportamentul primului ministru britanic, poziția Parlamentului European rămâne un punct fix. Mesajul nostru este destinat atât clasei politice cât și cetățenilor britanici. Noi uh, privilegiem ideea unui acord, unei retrageri ordonate pe baza unui acord care să respecte drepturile tuturor și ale cetățenilor uh, europeni din Marea Britanie, ale britanicilor din Europeană și ale irlandezilor și, evident, cu respectul angajamentelor financiare. Mesajul nostru este foarte clar în legătură cu extinderea unui termen limită, dacă, evident, vor trebui organizate alegeri. Și acum așteptăm cu nerăbdare ca primul ministru britanic să facă propuneri inteligibile și să-și asume responsabilitățile și pentru că vorbim de un prim-ministru care trebuie să-și asume responsabilitățile. Am un gând trist față de cei cărora suferă în tăcere de trei ani și uh, care trebuie să tacă, și anume David Cameron, care a declanșat acest haos în democrația britanică. One minute, Mr. Un minut, domnul Garcanu. Um peste 150.000 de spanioli trăiesc în Regatul Unit și 300.000 de britanici trăiesc în Spania. Pentru toți acești cetățeni pe care domnul Farage, uh, uh, ce a spus domnul Farage, uh, un Brexit așa curat, este de fapt un Brexit foarte, foarte murdar. Pentru că situația lor este dramatică. Doar să